Dear ladies, dear gentlemen, uh, thank you very much for attending. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la această ședință care este difuzată pe internet. Și avem un regim lingvistic cu 22 de limbi. Mulțumesc tuturor interpreților. Lucrăm împreună de ieri de dimineață sunt practic 12-13 ore de cooperare, dar o să terminăm cu toții peste o oră și jumătate, veste bună pentru interpreți, dar uh, sper că ați um, asistat și la discuții foarte interesante. Spunem cu amabilitate, domnul președinte. care ne mulțumește pentru activitatea desfășurată. Acum, haideți să începem această audiere comună cu numele M Health, sănătate mobilă. E un subiect de mare actualitate și foarte important pentru cetățenii noștri. Așadar, difuzarea pe internet este și ea foarte importantă. Toată lumea poate să uh, se uite și să asculte discuția noastră pot să vă spun că la baza acestui proiect, acestei reuniuni, sunt uh, Alois Peterle de la Comisia ENVI, care se ocupă de mediu, sănătate și drepturile consumatorilor, și domnul Boni, în numele Comisiei ITRE, Industrie, Cercetare, Energie, IMM-uri, de fapt, tot ce se regăsește în serviciile de sănătate, până la urmă, sunt reprezentate de întreprinderi. Deci, trebuie să le tratăm și pe acestea ca fiind parte din economia noastră, pentru că sunt foarte utile pentru sănătatea, pentru societatea noastră. Aș dori să-l invit pe domnul Boni să ia cuvântul și vă doresc toate cele bune. Îmi iau și cartonașul și uh, îi las uh, locul colegului meu. Dragi colegi, eu nu sunt Giovanni La Via, eu nu sono Giovanni La Via. Dar sunt de acord cu atât de multe dintre ideile lui, încât îmi face o deosebită plăcere să reprezint aici Comisia Envi. N-am avut uh, până acum ocazia să demarez o astfel de ședință de parteneriat între uh, uh, cele două comisii, ITRE și ENVI, uh, alături de fostul uh, uh, prim-ministru polonez, uh, domnul Jerzy Buzek. Uh, nu adesea se întâmplă să vezi doi foști prim-ministri care lucrează împreună. Și domnul Bonine va transmite câteva mesaje importante ulterior. Vă salut și vă urez bun venit tuturor uh, la această audiere cu privire la cadrul pentru sănătate mobilă. Avem și um, o serie de reprezentanți, o serie de vorbitori care ne vor uh, oferi o serie de perspective referitoare la aspectele tehnice și politice, un subiect foarte complex și vor examina modul în care putem să atingem niște obiective legate de elaborarea unui cadru uh, pentru sănătate mobilă în Europa, atât din punct de vedere al uh, uh, din punct de vedere juridic, cât și tehnic și al standardizării. Sănătatea mobilă nu reprezintă unul dintre sloganele politice moderne de astăzi, ci este o ocazie și o necesitate. Cetățenii înțeleg acest lucru și salută dezvoltările în această direcție. Sistemele de sănătate din Europa se confruntă cu noi provocări, cum ar fi îmbătrânirea populației și o presiune bugetară din ce în ce mai mare. Și în acest context, sănătatea publică ar putea să reprezinte unul din instrumentele care ar putea să rezolve aceste provocări, încercând să atingă niște îngrijiri mai eficiente din punct de vedere al costurilor, îmbunătățind eficienta sistemului, dar și cali- păstrând calitatea serviciilor. Îmi face acum deosebită onoare să dau cuvântul domnului comisar Andria Cautis, care se ocupă de sănătate și, sănătate și siguranță alimentară, care ne va prezenta discursul dumnealui. Aveți cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult Mă bucur, dragi președinți, să mă aflu aici. De asemenea, uh, bună ziua doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc că m-ați invitat la acest eveniment care se orientează către viitor și uh, că mi-a dat ocazia să vorbim despre evoluțiile digitale și impactul asupra cetățenilor și asupra sistemelor de sănătate. Este un lucru foarte important. Ne uităm la telefoanele noastre mobile și știm foarte bine că avem cu toții aplicații, cum o vedeți pe aceasta, care se referă la sănătate. Cred că vă aveți cu toții câte ceva de acest fel. Aveți cumva sănătatea dumneavoastră în buzunar. E foarte ușor de accesat. ritmul uh, rapid de dezvoltare în uh, tehnologiile digitale, mai ales în aplicațiile pentru mobile, trebuie să fie reprezentat ca o oportunitate pentru sănătate în Europa, pentru că e un domeniu bun pentru inovare și pentru rezultate bune. Reprezintă o parte importantă a revoluției digitale. În mai puțin de un deceniu, aplicațiile digitale și soluțiile digitale au găsit o cale către viața noastră cotidiană și uh, în um, sectorul um, bunăstării sociale și mentale, în domeniul prevenției, uh, sănătății publice și al îngrijirilor medicale. Deci toate aceste sectoare au fost afectate. Aplicațiile acestea de sănătate și bunăstare sunt folosite din ce în ce mai mult. Numărul lor s-a dublat mai mult, uh, peste, s-a dublat de, între 2013 și Uh, până în 2015 uh, și conform estimărilor există peste 155 de mii aplicații de sănătate și de bunăstare pe uh, platformele principale. Acest, uh, aceste uh, aplicații se concentrează pe nutriție, pe uh, stil de viață, dar au un uh, accent și mai amplu. Se bazează și pe uh, gestionarea tratamentelor și a bolilor și profesioniștii din domeniu folosesc din ce în ce mai mult acest aceste instrumente pentru că pot să facă o monitorizare a sănătății oamenilor. Acestea sunt uh, instrumente de împuternicire a cetățenilor. Pot să monitorizeze consumul de alcool, nivelul de activitate fizică, pot să monitorizeze um, un uh, stil de viață pozitiv și schimbări ale acestuia în sensul bun. De asemenea, pot să ajute o mobilizare a comunității, de exemplu, promovând participarea Uh, și consiliera voluntară pe, cu privire la stil de viață sănătos. Acest lucru s-a făcut, de exemplu, cu privire la prevenția HIV în uh, comunitățile cu risc cel mai ridicat. De asemenea, aceste aplicații pot să fie importante pentru gestionarea riscurilor, datorită aplicației iCoach, care a făcut parte din uh, campania Uniunii Europene, foștii um, fumători sunt de neoprit. Unul din trei din, cel, din cele 480.000 de utilizatori înregistrați s-au oprit din fumat după 18 luni. A fost într-adevăr o realizare deosebită. De asemenea, sunt exemple foarte bune în uh, tratamentele de sprijin, aplicații care își reamintesc pacienților să-și ia medicamentele um, atingând atât niveluri bune de tratament și evitând uh, erorile medicale. Însă, numărul mare de aplicații de stil de viață și de bunăstare nu reprezintă o dovadă cu privire la calitatea și fiabilitatea uh, acestora și există preocupări cu privire la, preocup- la capacitatea utilizatorilor de a evalua utilitatea acestora iar acest lucru trebuie să fie remediat. Asigurarea calității a datelor care sunt introduse este esențială pentru legarea acestor aplicații uh, cu um, niște um, istorice medicale fiabile folosirea din ce în ce mai mare acestora în gestionarea bolilor uh, cronice care cer uh, utilizatorilor să lege date de registrele lor, de istoricul lor medical, probabil că va crește în viitor. Comisia ia o serie de măsuri pentru a rezolva aceste probleme. Am început uh, uh, să um, realizăm un cod de conduită pentru aplicațiile mobile în ceea ce privește viața privată. Acesta se va folosi de către mm, dezvoltator pentru a mm, se conforma cu normele privind protecția datelor. Acum acest demers este în fază uh, finală și ajungem uh, acum în faza de avize din partea autorităților din statele membre. Și, de asemenea, încercăm să realizăm orientări la nivel european pentru um, evaluarea aplicațiilor de sănătate. Aceste orientări oferă o abordare comună pentru evaluarea unor criterii esențiale asigurând claritate și fiabilitate pentru aceste aplicații. Încă o inițiativă este un standard viitor european cu privire la criteriile de calitate pentru dezvoltarea de aplicații de sănătate și bunăstare. Acest lucru va fi continuat de către uh, Comitetul European pentru Standardizare. De curând am încheiat o consultare publică cu privire la siguranța aplicațiilor și altor software care nu sunt incluse pentru a afla ce fel de, de riscuri de siguranță prezintă uh, pentru utilizator atunci când utilizează aceste instrumente, inclusiv aplicația pentru sănătate. Și răspunsurile ne ajută să ne conturăm următorii pași la nivelul politicilor Uniunii Europene statele membre se um, uită acum la rezultatele în diferitele activități și ale grupurilor de lucru cu privire la sănătate mobilă și în curând um, va veni un raport care va identifica provocările comune și care va recomanda posibilități de colaborări viitoare. Pe lângă inițiativele de politici, mHealth uh, joacă un uh, rol din ce în ce mai mare în cercetarea și uh, inovare și finanțarea acestora la nivel european și acest lucru se reflectă în pregătirea programului de lucru Orizont 2020 uh, pentru perioada 2018-2020 vreau să vă spun câteva cuvinte despre importanța din ce în ce mai mare a sistemelor de sănătate electronică și provocările cu care se confruntă acestea. Ce face Comisia pentru a le rezolva de asemenea? Tehnologiile digitale vin cu instrumente pentru sprijinirea modernizării sistemelor de sănătate și adaptarea acestora la provocările principale cu care se confruntă. Îmbătrânirea populației și uh, povara din ce în ce mai mare a bolilor cronice și, de asemenea, um, constrângeri în ceea ce privește cercetările pe sănătate. Și Comisia a făcut o evaluare a sistemelor um, rezistente și, de asemenea, s-a făcut în um, analiza anuală a creșterii o evaluare a modului în care aceste instrumente pot fi folosite pentru a veni cu uh, îngrijiri medicale mai eficiente, reducându-se costurile legate de spitalizare și de sănătate în general. Dar știm cu toții că implementarea serviciilor de sănătate electronică de obicei sunt uh, reglementate la nivel uh, local și regional și au fost de mică amploare. Standardele internaționale sau europene lipsesc sau nu sunt aplicate cum trebuie, contribuind la o Um, disponibilitate um, limitată a um, soluțiilor interoperabilitate. Iar lista aceasta de interoperabilitate înseamnă că datele pacienților și rețetele electronice nu pot să fie transferate cu ușurință la nivel transfrontalier și datele care sunt uh, schimbate în mod uh, um, uh, frecvent um, este destul de scăzut, iar situația este destul de serioasă. Acest lucru reprezintă un obstacol în fața circulației um, pacienților pentru îngrijiri planificate, duce la o fragmentare a îngrijirilor și duce la situații în care îngrijirile de urgență sunt mai dificile. Aceste efecte negative asupra calității îngrijirilor medicale și asupra calității vieții. Ca urmare, cetățenii nu beneficiază de pe urma inovației în um, instrumentele electronice. Strategia um, adoptată în mai 2015 face apel la o mai bună standardizare și la o interoperabilitate a soluțiilor de e-sănătate, pentru că în felul acesta, uh, sistemul de sănătate poate să își um, manifeste potențialul ca vector de creștere și, de asemenea, um, transmiterea salariilor um, și a rețetelor um, reprezintă instrumente care au fost anunțate ca parte din pachetul de comunicări cu privire la digitalizarea care a fost adoptat pe 19 aprilie 2016. Comisia finanțează infrastructură pentru uh, schimbul de date despre pacienți, iar acesta trebuie să se încheie în patru ani. Există diferențe mari între statele membre și Comisia plănuiește să elaboreze un raport și recomandări cu privire la accesul uh, pacienților la date de sănătate digitale. Să vă reamintesc și de importanța telemedicinii în viitor și a rețelelor de referință europene. Aceste rețele um, pot să, să aducă ă, la oaltă experți în ă, boli ă, complexe. Reprezintă o abordare total nouă despre modul în care sistemele de sănătate pot să fie alăturate mai bine și în felul acesta pot să aducă la o desfășurare cu succes a telemedicinei. În felul acesta rețelele pot să creeze registre cu pacienții pe baza datelor de care dispun. Acum aș dori să vă arăt un slide Kobe, în uh, Japonia. Este um, uh, computerul uh, Superca, um, o infrastructură care arată că Japonia este gata să construiască big data, o infrastructură acolo și este gata să meargă mai departe. Am un vis și eu să văd astfel de realizări și la nivel de Uniunea Europeană. Oare va fi posibil să discutăm aceste chestiuni, pentru că știm foarte bine că avem uh, uh, programe legate de Airbus, de Galileo. Poate e vremea să ne reunim uh, forțele și să mergem mai departe pentru a uh, crea astfel de infrastructură. Uh, la nivel de Uniune Europeană se pot colecta foarte multe date care pot fi folosite pentru cercetări cu privire la boli, eficiența tratamentelor sau siguranța pacienților. Pachetul cu privire la digitalizarea industriei pe care l-am menționat anterior include și inițiativa privind uh, cloudul, care va veni uh, pentru autorități și pentru infrastructură cu o întreagă infrastructură de colectare și de depun, depozitarea datelor și um, va permite um, crearea de computere puternice care să proceseze aceste date. Aceste infrastructuri trebuie să fie folosite și în domeniul sănătății pentru a putea să absorbă potențialul de plin al big data pentru îmbunătățirea sănătății persoanelor. Vreau să închei spunând că instrumente digitale pot să ne ajute să facem reforme structurale în desfășurare, uh, țintind mai bine durabilitatea și eficiența sistemelor, plus că pot împuternici cetățenii pentru a-și îmbunătăți bunăstarea și a gestiona um, să de sănătate. În plus, cetățenii pot să se bucure de circulația, um, de mișcare, um, libertatea de mișcare și um, pot să hotărească unde trăiesc și unde lucrează. Și Comisia vrea să dezvolte mHealth cât se poate de repede, pentru că știm foarte bine că este o idee care poate să răspundă la întrebarea cum să aducem Europa mai aproape de cetățeni. Păi bine, putem să facem asta prin sănătate mobilă. Este o modalitate de a aduce mai, Europa mai aproape de cetățeni, mai ales că vorbim despre bunăstare, protecție și mai departe. Mr. Commissioner, thank you very much. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare atât de clară și ambiția fermă pe care o avem în comun cu dumneavoastră și sperăm că cetățenii vor înțelege acest lucru și anume că această tehnologie e accesibilă aproape pentru toată lumea. Deci să profităm de ocazie. Știu că dumneavoastră trebuie să plecați acum, dar colaboratorii vor rămâne. Vă mulțumim încă o dată și mult succes pe această cale revoluționară a agendei de sănătate europene. Aș vrea să spun din nou, știți că avem un proiect foarte bun la CERN, un exemplu real de colaborare a tuturor membrilor sau statelor membre implicate și a multor factori implicați. Și în momentul să discutăm cum să avansăm <clears throat> și să creăm un astfel de centru de supercomputere care să rezolve problemele legate de big data, tratamente inovatoare, posibilități de a gestiona sănătatea oamenilor și să demonstreze calitatea de lider a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you, uh, distinguished Mulțumesc distinșilor invitați care au venit aici, la prezidiu. Putem începe prima sesiune, beneficii potențiale ale sănătății mobile. Avem trei uh, vorbitori excelenți astăzi. Mai întâi, domnul doctor Angelos Casianus, asociat la programul postdoctoral UCL uh, London, care va vorbi despre cum să rezolvăm principalele probleme de sănătate ale Europei, de la tratarea bolilor la prevenirea acestora. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc că mă invitați la ceea ce mi se pare o audiere publică importantă. Nu știu dacă imaginile o să apară pe ecran o să prezint perspectiva cercetătorului. Lucrez la Departamentul de Cercetare Aplicată la Londra. UCL mi s-a solicitat să fac o introducere cum putem rezolva principalele probleme de sănătate ale Europei și tranziția de la tratarea la prevenirea bolilor. Sunt convins că majoritatea cunoașteți aceste cifre, ce arată aici faptul că populația din Europa e în creștere. <clears throat> O principală problemă și provocarea cel puțin până în 2020. Îmbătrânirea populației duce la niște provocări deosebite. Faptul că se trăiește mai mult nu înseamnă că se trăiește și sănătos. Viața sănătoasă, de obicei, e măsurată prin ce numim Quality Adjusted Life Years e în scădere. Această îmbătrânire creează și mai multe afecțiuni legate de Alzheimer sau demenție și bolile cronice care reprezintă peste 80% din decese, creează și costuri. Bolile legate de consumul de tutun costă cam 100 de miliarde de euro pe an ce știm noi din 11, ultimii 15-20 de ani că majoritatea bolilor cronice pot fi prevenite. Ce înseamnă această prevenire? Factorii de risc pot fi modificați. Factori de risc, cum ar fi consumul de alcool, de tutun, lipsa de mișcare sau regimul alimentar nesănătos. Ce vrem să spunem, să existe ceva eficient, uh, durabil uh, în accesul la asistența medicală. Există și inegalități. Speranța de viață are o diferență de 10 ani de la o țară la alta și această introduce de noi tehnologii creează importanța colaborării multinaționale pentru a asigura securitatea pacientului și standardele deontologice. Aici e povara de boli cronice în Europa, în legătură cu Africa, unde principalul motiv de mortalitate, de obicei bolile transmisibile, malaria, HIV, în Europa principala problemă o reprezintă bolile cronice. Când vorbim de boli cronice, vorbim în special despre cancer, hipertensiune, diabet, accidente vasculare cerebrale și așa mai departe. ceea ce reprezintă cam 80% din costurile de sănătate. O sumă foarte mare. V-am spus că mulți dintre factorii de risc pot fi preveniți și împreună cu costuri mai mari și o perioadă mai îndelungată de cercetare și tratament au dus la această schimbare care se concentrează mai mult pe prevenirea apariției bolilor, ceea ce nu înseamnă că n-ar trebui să se ducă finanțare și la tratament deloc din potrivă, dar prevenirea bolilor uh, să obțină mai mulți bani și să-i se acordă mai mare atenție. Când vorbim de prevenție, la ce ne referim? În special la diagnosticarea cât mai timpurie a bolii, identificarea semnalelor sau simptomelor, testarea populației și tehnici de schimbare a comportamentului populației pentru a scădea consumul de alcool sau a mări uh, activitățile în aer liber. Ce numim aici sănătatea mobilă, M-Health, definiția din bibliografie de specialitate, practica medicală și de sănătate publică sprijinită de dispozitive mobile, aplicația sau aplicarea acestora diferă. Poate să fie pentru o colegere de date, să vă dau un exemplu. Încercăm să elaborăm o, o aplicație pe telefon mobil să culeagă în timp real elemente de calitate a vieții, medicina personalizată, informații, îmbunătățirea relației doctor-pacient, se poate referi la ajuta pacienții să își respecte medicația cu diverse tehnici, cum ar fi elemente care să le aduc aminte, proces decizional clinic, mulți specialiști în clinică utilizează această dispoziție, chestionare, fișe de verificare în diverse aplicații utilizate pentru multe afecțiuni cronice și foarte important pentru automonitorizarea pacienților. Să vă dau un exemplu ce înseamnă asta. Cum câțiva ani când eram la Universitatea Cambridge, unde elaboram o aplicație prin care pacientul să facă o fotografie a unei alunițe, zicem, de pe corp și apoi un algoritm cu care să calculeze riscul ca alunița respectivă să se transforme în melanom. Acum patru ani a existat o anchetă pe scară mare de, făcută de Price Waterhouse Coopers și aici vedeți cele mai eh, răspândite răspunsuri la ce se așteaptă pacienții de la mHealth, care sunt uh, speranțele pe lângă a obține informații, tot ce am descris înainte, gestionarea, monitorizarea sănătății a bolilor cronice, o mai bună comunicare cu furnizorii de servicii de sănătate, gestionarea medicației și mai departe. Dacă ne uităm la studiile și cercetările tot mai multe în domeniul sănătății mobile și identificarea priorităților, combinarea acestor rezultate, putem ajunge la câteva recomandări cheie din bibliografie. Sistemele mHealth trebuie să fie integrate și să fie interoperabile cu sisteme deja existente, transfrontaliere, să utilizeze standarde disponibile pentru a asigura siguranța pacienților, să aibă o abordare participativă. Ce înseamnă asta? Că pacienții, publicul, cei din domeniul clinic, grupul țintă de aplicații să se implice în uh, dezvoltarea celor aplicații pentru a corespunde nevoilor, să promoveze echitatea în sănătate să fie durabilă, pentru că utilizarea pe termen de lungă de o provocare să se concentreze pe rezultate de sănătate și nu pe tehnologie și să aibă o bază de dovezi pentru ca factorii de decizie, cum sunteți dumneavoastră aici, Parlamentul European să ia o decizie în cunoștință de cauză mai sigură în legătură cu implementarea acestor aplicații în ce privește legiferarea. Și, în fine, mă adăugat ceva găsit recent în multe anchete desfășurate. Multe aplicații trebuie să fie bazate pe dovezi. Medicina bazată pe dovezi și puține, de fapt, Um, acordă valoarea cuvenită. Ce înseamnă această evaluare a sistemului sau unei aplicații? Înseamnă evaluarea a două elemente foarte importante, valabilitatea, dacă face ceea ce își propune să facă, fiabilitatea, e fiabilă în perioade și contexte diferite, eficacitatea, sau eficiența până la urmă de a face ceea ce trebuie să facă. Există un potențial enorm de îmbunătăți prestarea de servicii, de sănătate și rezultatele la pacienți, pentru că asta e cel mai important, calitatea vieții pacientului sau scăderea <clears throat> diagnosticării târzii. Dar e nevoie de o altă calitate și teste clinice de cât mai solide, deci e nevoie de mulți pacienți pentru a avea rezultate mai sigure, concluzii mai solide. Aici doar un exemplu de model utilizat în cercetarea M-Health, standarde probatorii, doar un exemplu legat de cât de dificil este, de cât timp și de finanțare necesar e nevoie pentru a avea concluzii sigure cu anumite intervenții sau obligație de M-sănătate de rezultate. De exemplu, teste de înaltă calitate, de eficacitate, eficacitatea costurilor, analiza acestui aspect, de exemplu, în implementarea acestei aplicații, dacă există o reducere a costurilor de sănătate sau o creștere până la urmă. În prezent nu există intervenție M-Health care să respecte toate aceste standardele. Asta nu înseamnă că nu sunt utile sau nu sunt bune deloc. Nu asta afirm, ci că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe evaluarea acestor aplicații și pentru a dezvolta sisteme valabile și eficace. Și ultima imagine acum. Dacă ar fi să vă transmit patru mesaje cheie din această prezentare, v-aș spune un lucru este să ne concentrăm pe strategii de creare în comun. Avem un fel de zicală că multe inovații rămân uh, <clears throat> pe raft pentru că nu sunt aplicabile, nu deplinesc nevoile grupului țintă. E nevoie de bazarea aplicațiilor pe probe științifice E nevoie de o înaltă calitate a cercetării. Pentru a avea această cercetare de înaltă calitate, e nevoie de o mai mare finanțare și mă bucur să văd în multe invitații la licitații europene că se acordă atenție că avem nevoie de mHealth și eHealth. E ceva pozitiv și desigur, în cele din urmă, mHealth ar trebui să reducă inegalitățile în sănătate, să ajungă la grupuri mai greu de atins, dar trebuie de asemenea să fim precauți cu pacienții, cu publicul care nu are capacitatea financiară sau populația mai în vârstă pentru a asigura echitatea în tratament. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Casianos, pentru prezentare. Mi-a plăcut foarte mult mesajele cheie și am pus accentul pe cele patru. M-Health ar trebui să reducă la minim inegalitățile în sănătate. Suntem în Parlament, în această sală, 751 de reprezentanți aleși aici celor 500 de milioane de cetățeni europeni cărora nu le plac inegalitățile, nu le place să fie pedepsiți dacă nu s-au născut uh, în partea potrivită a spațiului european și desigur că nici nouă nu ne place să există aceste inegalități și mari diferențe. Și sunt convins că prin abordarea digitală putem măcar uh, diminua aceste inegalități dacă utilizăm noi oportunități în cea mai bună cale posibilă. Acum îl invit pe următorul invitat, domnul Marius Borkovski, medic, uh, șef de medicină digitală la AdamNet Group, care va vorbi despre o asistență medicală personalizată și mai eficientă din punct de vedere al costului. Domnule președinte, președinția Comisiilor, stimați membri ai Parlamentului European, domnul și domnilor, mă numesc Marius Borkovski, vin aici din partea grupului AdamNet ca să vă prezint o metodă novatoare de asistență medicală coordonată. În primul rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra trei elemente. Primul, după cum a spus antevorbitorul, schimbările demografice vor duce la cheltuieli mult mai mari pe sistemul de sănătate în viitorul apropiat. Al doilea fapt foarte relevant, suntem o societate globalizată mai digitală. În al treilea rând, sistemul contemporan de sănătate e fragmentat, iar pacientul are acces doar la soluții parțiale. S-a vorbit acum câteva minute despre acest aspect. Viitorul cere soluții noi. Suntem convinși. Și dacă adunăm asistența medicală și alte terapii, avem alte terapii, suntem gata, suntem pregătiți, da? Suntem pregătiți. Avem cele mai recente date conform PWC studiului anunțat acum câteva săptămâni, 60% dintre cetățenii din Europa Centrală și uh, Răsăritană sunt gata pentru telemedicină, cel puțin așa o declară. Există dovești științifice legate de eficacitatea telemedicinei. Da, Studiul cel mai cuprinzător legat de telemedicină e întregul sistem uh, demonstrator din 2012 din Regatul Unit. În acest studiu vedem riscul relativ de spitalizare a scăzut cu 13% și riscul relativ de deces a scăzut semnificativ cu 41%. Avem un alt studiu din Polonia, primul loc în care am putut anunța studiul efectuat de mm, un profesor de la Universitatea Medicală din Silesia cu peste 200 de pacienți cu schizofrenie paranoică. Un studiu pe 12 luni s-au analizat parametrii clinici și toți parametrii aceștia s-au îmbunătățit. Suntem convinși în această sală că viitorul cere soluții noi. Trebuie să coordonăm asistența medicală și telemedicina poate să contribuie. Există soluții în acest sens. Domnilor și domnilor, da, avem. E Medivia, prima clinică de telemedicină certificată. Nu e altă jucărie, cum sunt multe pe piață. E un dispozitiv medical uh, certificat de clasa 2A, un produs cu care putem trata pacienții ca și doctorii. E un produs cu anumite trăsături. Prima trăsătură reprezintă teleconsultația. După cum am spus înainte, nu e o jucărie, nu e un videocert sau așa ceva, pentru că e un dispozitiv medical certificat clinic. Are certificare pentru dispozitiv de clasa 2 -a doctorul, medicul poate să fie sigur că poate să uh, examineze, diagnosticheze și trateze pacienții într-o manieră securizată și e ceva foarte important. A doua trăsătură, la fel de importantă pentru integrarea asistenței medicale, reprezintă colectarea de fișe medicale. Pacienții pot să aibă acces aceste fișe medicale oricum în orice moment doresc, pot să consulte datele cu medicii și medici de diverse specializări pot să facă schimb de informații despre un pacient de la o țară la alta. Nu mai există frontieră. După cum vă spuneam, putem culege date și din aplicațiile mobile, care au devenit ca niște jucării, dar ne plac foarte mult. Vedeți și aici, în sală, putem culege această dată. În concluzie, trăsăturile lui Medivio care îmbunătățește eficacitatea terapiei. Nu o să mă refer la toate beneficiile cheie, o să vă arăt uh, aici trei dintre principalele beneficii pentru pacient, pentru doctor și pentru sistemul medical. Pacientul are acces rapid la doctor prin teleconsultații. Pentru doctor e o îmbunătățire a eficienței tratamentului, iar beneficiul cheie pentru sistemul de asistență medicală, faptul că Medivio face parte din sistemul de sănătate și putem avea un tratament mai eficace, mai eficient dacă este conectat cu modul în care se cheltuiesc banii o sursă de date statistice și epidemiologice, monitorizează terapie medicamentoase, un registru central de fișe medicale, implementarea de prescripții electronice, <clears throat> trimiteri electronice, certificate medicale electronice, introducerea de teleconsultație și teleconferință de caz. După cum a spus și domnul comisar acum câteva minute, sunt lucruri necesare. Ce se întâmplă cu securizarea sistemului? există multe probleme legate de <clears throat> datele medicale. Este pe deplin securizat, după cum a spus un alt vorbitor, e foarte important să avem sisteme securizate. Medivio este pe deplin securizat, avem certificare, a fost dovedită prin certificatul ISO și faptul că e dispozitiv medical de clasa 2 -a. Așadar, doamnelor și domnilor, am și eu un vis ca Medivio să facă parte din platforma integrată de telemedicină europeană în care pacientul să fie cu adevărat în centrul atenției. Acest produs a fost elaborat în cooperare cu ADAMED, lider inovații în industria farmaceutică din Polonia și Silver Media, lider în instrumente de software pentru a îmbunătăți procese medicale. Domnilor și domnilor, Medivio este platforma care se centrează pe pacient și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Bukovski. Cred că nu sunt singur, Borkovski, îmi cer scuze, nu sunteți singurul uh, care ați adus uh, noutăți în această poveste și pare convingător și promițător ce ne-ați arătat. Așa că acum avem posibilitatea de a da cuvântul câte trei minute uh, reprezentanților DG pentru a ne prezenta uh, perspectiva Comisiei Europene. E vorba de domnul Panipiha, șef de unitate la DG Sante. Folosim cele trei minute în acest fel. Vă rog, puteți interveni. Mulțumesc. Sunt uh, Tapa Nipiha, șef de unitate pentru uh, sănătate transfrontalieră și e-sănătate. Vă întrebați poate ce au uh, legătură în comun cele două lucruri, sănătatea transfrontalieră și e-sănătatea. De fapt, multe lucruri au în comun. Pentru că dacă ne gândim la sănătatea transfrontalieră, care se bazează pe uh, o directivă referitoare la îngrijirile transfrontaliere de sănătate, uh, ei bine, ea va deveni o realitate mai palpabilă odată ce vom avea mai multă telemedicină și aplicații pentru telemedicină dacă nu poți călători în altă țară, dar poți avea parte de o consultație la distanță, lucrurile se schimbă foarte mult. Și cred că asta arată foarte mult uh, felul în care se pot exercita drepturile pacienților foarte bine prin intermediul unor aplicații electronice. Aplicațiile M-Health, M-Sănătate, permit într-adevăr să ții sănătatea în mână cumva la propriu, dar uh, dacă încerci să implementezi acest concept în cadrul uh, sistemului de sănătate mai în general, vezi că pacienții au posibilitatea să se, să-și exercite dreptul de acces la sănătate într-un mod nou. Cred că țările pioniere, cele din nordul Europei, au demonstrat uh, că nu doar pacienții mai tineri beneficiază de pe urma acestor aplicații care permit consultații la distanță, ci și cei mai în vârstă, care în mod normal au nevoie de mai multe îngrijiri. Am văzut demonstrații, de exemplu, pentru felul în care fizioterapia sau uh, alte metode se pot asigura, se pot presta prin intermediul telemedicinei și al aplicațiilor uh, acestora prin internet. Am văzut cum uh, pacienții în vârstă pot beneficia de pe urma acelor aplicații care, uh, de exemplu, îmbunătățesc respectarea tratamentului medical. Aș vrea să închei foarte rapid spunând că DG Sante cooperează foarte îndeaproape cu organizațiile de pacienți și că vom avea un, uh, o conferință mare pe tema directivei uh, privind îngrijirile de sănătate transfrontaliere pe 5 octombrie și acolo o să și demonstrăm care sunt unele dintre beneficiile pe care le aduc aceste aplicații mHealth și telemedicina pentru pacienți. Mulțumesc foarte mult. Ați face foarte ușor uh, față uh, calității de membru al Parlamentului European. Noi ne-am obișnuit să vorbim uh, numai câte două minute. Dumneavoastră v-ați încadrat foarte bine în cele trei minute acordate. Ne apropiem acum de partea Catch a audierii noastre pentru membrii și pentru participanți și îmi face plăcere să uh, urez bun venit domnului Cochlicek, domnului Silitiosis și celorlalți colegi, doamna Calas și doamna Virning, ambele de la ALDE. Vă rog, dacă doriți să interveniți, puteți acum să o faceți. Aveți câte 10 minute. Domnul Cochlicek mai întâi. Putem accepta. Domnul Kohlicek nu se supără dacă intervine altcineva înainte, chiar dacă îi dădusem domniei sale cuvântul. E foarte interesant să ai purtător de cuvânt în Parlamentul European, deci, doamnă, vă rog, continuați. Mulțumesc. Am crezut că mi-am auzit numele, eh, ceea ce mă și surprinsese. Am o întrebare se spune adesea că avem nevoie să interacționăm, să avem interacțiune între, și interoperabilitate între diferitele sisteme de telemedicină pentru a putea face un schimb de date, dar se vorbește mai puțin de interoperabilitatea semantică, ori există foarte multe diferențe lingvistice, de exemplu, și pentru fiecare patologie e nevoie de utilizare de termeni diferiți, deci e nevoie de traducere pentru toată terminologia medicală. Cum facem față acestei probleme în modul cel mai rapid și eficace? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cohlicek acum. Mulțumesc foarte mult. Eu vin dintr-o familie de medici. Știu câteva lucruri, am și colegi medici, deci mă pricep puțin. Mai întâi, limba comună a tuturor medicilor este latina. Dacă avem uh, un acord în legătură cu terminologia în latină, nu mai e nicio problemă. În al doilea rând, am încercat să implementăm uh, o, un registru e-sănătate în Republica Cehă. Dacă vrem să unificăm, să uniformizăm stocarea de date, Um, să avem un fel de fișe ale pacienților online, acestea ar putea să călătorească cu ele. Deci, iarăși, se rezolvă problema. Dacă nu ne punem de acord în legătură cu terminologia în latină, putem folosi latină, dar la, uh, putem folosi engleza, dar uh, aceasta e o limbă foarte versatilă și orice cuvânt poate fi interpretat în foarte multe feluri. Deci aș propune o altă limbă. De exemplu, limba germană, care e foarte precisă. Încă o dată, baza pentru schimbul de date e un protocol comun, ca și în toate științele uh, computerizate. E clar că trebuie să avem o terminologie precisă, să știm ce înseamnă ce. În al treilea rând, dacă ne punem de acord, atunci să facem în așa fel încât toată lumea să aibă propria fișă disponibilă la asupra sa, pentru că un server poate fi uh, atacat, poate avea probleme. Datele salvate în mod uniform, unitar, uh, sunt mai greu de atacat. Și, bineînțeles, oricum, pacienții vârstnici vor avea nevoie de un însoțitor să-i ajute. Mai avem câteva minute reprezentanții societății civile. Sunt și ei de față. Doamna Carlos. mulțumesc, uh, mulțumesc pentru prezentări. Mă întrebam, în toate acestea se includ și date care ar putea fi folosite ca big data, așa cum ați arătat în prezentare? Foarte adesea discutăm aici, în Parlamentul European, și obiecțiile care se ridică sunt că oamenii se tem că datele lor vor fi folosite în mod necorespunzător, iar datele despre sănătate sunt cele mai sensibile dintre toate, dar până la urmă și datele cele mai importante care pot ajuta cel mai mult. Deci cum depășim această tensiune? Cum vor ști pacienții că datele sunt folosite în scopuri bune și că uh, și altcineva poate să beneficieze de pe urma lor. Deci, uh, dar în sensul bun, uh, deci cum vor fi folosite aceste date în procesul Big Data? Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vreunul dintre invitați dorește să răspundă la întrebări? Mulțumesc. Uh, aceasta chiar este o problemă în toate domeniile de cercetare, cum gestionăm datele, nu doar datele în volume mari și nu doar în acest domeniu. N-am un răspuns categoric, dar uh, aș spune că de multe ori e nevoie să vorbim clar cu pacienții sau cu publicul despre cum vor avea acces la date. De exemplu, dacă vrem să facem un studiu, o cercetare, trebuie să parcurgem un protocol etic. Protocolele sunt deci foarte importante pentru a ști cine va folosi datele, cine va avea acces la ele, cum vor fi ele distribuite. Din experiența mea, aceste lucruri sunt clare uh, de la început pentru cei de la care obții date și ai mai multe posibilități să-și exprime consimțământul pentru folosirea datelor. Dar sunt de acord, nu e o chestiune deloc simplă, e, e chiar foarte complicată și ține de mai multe reglementări, uh, de situațiile din mai multe țări, de diferite abordări în diferitele țări în legătură cu stocarea datelor sau utilizarea lor, dar cred că se pot găsi soluții. Adică trebuie să definești clar ce vrei să faci. Aceasta ar fi o primă idee. În legătură cu partea mai practică, spune domnul Borkovski, noi când uh, creăm produsele noastre, vorbim deschis cu pacienții, informăm transparent că datele sunt uh, asigurate pe servere fizice, de exemplu colectăm datele pe servere fizice, nu folosim uh, sisteme în cloud și informăm uh, despre faptul că datele vor fi anonimizate și că le vom folosi pentru programe medicale sau uh, pentru anumiți furnizori de sisteme de sănătate pentru a cartografia nevoile uh, pacienților și pentru a ajuta oamenii pe termen lung. Deci cel mai important este să dai dovadă de transparență și să arăți cum vor fi folosite datele pe viitor. Mulțumesc pentru răspunsuri și acum am datoria de a preda ștafeta la președinție colegului Mihal Boni, care va prezita următorul uh, segment de discuții. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că rămânem pe subiect, pentru că, de fapt, al doilea segment se numește depășirea barierelor în calea implementării m-health, m-sănătate. Și dacă vorbim de protecția datelor și interoperabilitate, am dorit să invit pe domnul Ana Vixo, secretarul general de la e-services și inovare, Ministerul Eston al Afacerilor Sociale și pe Michael Pastora, președinte al Digital Europe, uh, grupul eHealth și dacă îmi permiteți, la început aș aminti că dacă vorbim de protecția datelor uh, și securitate, avem un uh, regulament privind protecția datelor în primul rând și acum se face implementarea normelor de punere în aplicare, ceea ce înseamnă că există 54 de opțiuni pentru statele membre um, care vor trebui să implementeze anumite soluții. Există această temere că și în domeniul sănătății este nevoie de o mai mare armonizare. Ne temem, de exemplu, că unele țări vor alege un alt drum față de celelalte. Așadar, în Parlamentul European uh, ne revine sarcina să cooperăm cu parlamentele naționale în 2017 pentru a ne convinge colegii din toate statele europene să aleagă aceleași soluții. Mai există apoi și regulile privind anonimizarea și pseudonimizarea datelor, dar cred că subiectul va fi uh, dezvoltat în această parte a discuției noastre și dau cuvântul lui Ayan Arvixo, care ne va vorbi despre protecția datelor, proprietatea datelor, portabilitatea lor și dacă regulile și reglementările actuale sunt adecvate scopului. Codul de conduită pentru uh, aplicații mHealth. Acestea sunt elementele cheie ale discuției, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. Este pentru mine o mare plăcere și o mare onoare să mă aflu aici. După cum vedeți din titlul pe care l-am propus și care este foarte lung, el cuprinde mesajele principale, așa că voi putea fi subțint. Da, avem un cadru, dar nu știm exact dacă reglementările sunt adecvate scopului. Așa că o să încep cu o discuție orientativă. Care e scopul? Am auzit cu toții deja că îngrijirile evoluează. În continuare avem uh, sisteme de sănătate sub formă piramidală, uh, care includ uh, spitalele, infrastructura spitalicească, medicii și așa mai departe și ne încredem în ideea că se vor ocupa Uh, de uh, pacienți cât mai bine. Pe când sistemul nou ar fi cu pacientul care rămâne acasă, vine sănătatea la el acasă și multe servicii de sprijin vor fi integrate prin informare și date despre acel pacient. Știm de asemenea, sau mi s-a spus despre uh, colectarea de probe. Conceptul actual este să găsim soluția cea mai eficientă pentru cât mai multe persoane posibil. Deci, analiza cost-beneficiu uh, și căutarea de dovezi se orientează către acest lucru. S-a vorbit și despre personalizare. Ce înseamnă aceasta este că, spre deosebire de gestionarea de sus în jos, pentru ca sistemele de îngrijiri de sănătate să fie unele de distribuire de unități de servicii către cetățeni, ar trebui să vedem fiecare individ uh, și să găsim un serviciu cât mai eficace și potrivit pentru el. Și există tot mai multe dovezi că acest lucru ar putea fi mult mai eficient decât sistemul tradițional. Și am auzit deja că inovația e deja prezentă. Într-una din prezentările de mai devreme am văzut acest lucru, dar în plus și Comisia Europeană finanțează multe proiecte de cercetare, fiecare stat membru face același lucru. Uh, și ar trebui să ne folosim de aceste lucruri. Acesta este scopul. Această poveste n-a început aici. Sper că unii dintre dumneavoastră ați citit raportul care a fost publicat acum patru ani și jumătate uh, de către e-health task force. Uh, au fost acolo și membrii Parlamentului și ai Comisiei uh, Europene, și de fostul, a fost și fostul președinte al Estoniei acolo și s-a discutat despre posibilități de a ajunge la îngrijiri de sănătate mai mm, accesibile, mai puțin intrusive și mai personalizate și s-a ajuns la un număr de 5 posibilități, 5 factori și o să repet. Sănătatea e ceva foarte personal și pentru ca datele și informațiile să poată fi utile pentru oameni, pentru sănătatea lor, ele trebuie, ei trebuie să dețină controlul asupra acelor date și datele pacienților și deciziile pacienților sunt cele care trebuie să beneficieze de posibilități uh, în colaborarea și cu profesioniști Uh, din domeniul sanitar, uh, și alt, dar și alți specialiști care nu sunt neapărat uh, medici și asistente. Deci, cum v-am arătat, cea mai mare parte a datelor rămâne la instituțiile respective și nu circulă liber între ele. Sunt multe motive pentru acest lucru și acum ar trebui să se schimbe modelul, datele să meargă liber de la institu- o instituție de sănătate la alta și mi s-a spus recent că și între statele membre îngrijirile transfrontaliere sunt și ele în această lume. În al treilea rând, această integrare a serviciilor se poate face numai dacă serviciile sunt conectate și tot mai mult pacienții înșiși vor fi cei care vor asigura această conectare cu telefonul mobil, cu informațiile de pe el sau uh, prin intermediul uh, telecomenzii pe care au sau dispozitivului de control la distanță pe care l-au pentru acele date. Al patrulea factor revoluționar, trebuie revoluționată sănătatea, avem exemple din alte colțuri ale lumii, deci trebuie pur și simplu să facem și acest lucru. Și iarăși, repet, și ceea ce au făcut mulți deja, tehnologiile nu mai pot permite Uh, să crească distanța dintre cei care pot și cei care nu pot, ci din potrivă trebuie să reducă distanțele. Deci nu lăsăm uh, să apară această diviziune digitală, ci o eliminăm în societatea noastră, deci avantajăm grupurile mai puțin uh, avantajate. Deci care este situația actuală? Nu o să repet ce s-a spus pentru partea tehnică. Există legislație la nivel european, există dispozitive medicale și aplicații care intră în categoria acestora și care, cred eu, sunt bine acoperite de această legislație. Mai sunt și altele care nu sunt dispozitive medicale, sunt uh, aplicații de mm, well-being sau de stil de viață, care intră mai degrabă sub incidența directivei privind răspunderea pentru produse defectuoase sau pentru siguranța produselor, dar fără să fim prea siguri de acest lucru. Până acum Comisia Europeană nu a discutat acest lucru și acesta e un alt mesaj pe care îl voi repeta. Există multe necunoscute și învățăm empiric ceea ce știm. Iarăși, și uh, s-a spus deja aici, este că există deja legislație abundentă în legătură cu uh, protecția datelor și respectarea vieții private. Avem o directivă privind protecția datelor uh, și cu ajutorul dumneavoastră în Parlamentul European și al guvernelor naționale, tocmai s-a aprobat și un regulament general privind protecția datelor, care va intra în vigoare peste 2 ani și e foarte important să cooperăm pentru a-l implementa așa cum dorim, de fapt. M-am referit la experiența din țara mea, Estonia, și am cerut Agenției noastre pentru protecția datelor, celor de acolo, să ne spună care e situația pentru noi. Și mi s-a răspuns, ei bine, în Estonia avem o legislație bună pentru protecția datelor, de 13 pagini, uh, foarte clară, foarte bună. Putem face multe pentru cetățeni. Acum avem 300 de, de pagini de legislație despre care nu știm cum se va aplica, dar suntem siguri că vom învăța și suntem hotărâți să ne urmărim scopul și cred că cel puțin nu ne va împiedica să folosim e-health și m-health pe viitor. Deci, există reguli pentru datele deja stocate pe dispozitivele individuale în Uniunea Europeană. Mai există și a treia categorie de drepturi ale utilizatorilor, e vorba de drepturi ale consumatorului legate de comerțul electronic și de directiva privind practicile comerciale neloiale. Deci există cadrul legislativ. Acum, în statele membre, eu prezidez și uh, grup, subgrupul uh, mHealth, uh, Uh, sub egida Comisiei Europene și ne ocupăm acolo de foarte multe lucruri. Mi se spune acum că ambițiile uh, corespund scopului pe care l-am anunțat mai devreme. Adică orientarea pe pacient, creșterea mobilității serviciilor și pacienților, îmbunătățirea calității, reduceri de costuri, dezvoltarea unei industrii pentru telemedicină. Multe țări nu au um, o legislație specifică M-Health, unele au ceva legislație despre uh, sănătatea digitală. Important este să existe autentificare și semnătură electronică. Acum, dacă am uh, o posibilitate de a mă identifica, e foarte bine. În Estonia avem o singură identitate digitală care poate fi legată de surse de date din multe țări, dar asta nu se întâmplă în toate statele membre certificarea soluțiilor mHealth. Uh, multe state membre au început deja acest lucru, coordonăm această activitate astfel încât să nu fie 27 de sisteme de certificare diferite, ci eventual numai unul. Și ultimul lucru care, de care se ocupă statele membre este educarea oamenilor și a celor care lucrează în sector, pentru că educarea înseamnă și schimb de date. Ați auzit deja că multe dintre activitățile acestea ce țin de soft law sau activitățile de coordonare deja există, iar codul de conduită va fi aprobat, din câte știu eu, în cursul acestui an și sperăm că de anul viitor încolo companiile o să, pot, o să poată să-l urmeze în mod voluntar. Ca să închei, cetățenii sunt cei care cu societatea. Deci, ca să știm dacă soluțiile sunt potrivite, trebuie să învățăm de la cetățeni, de la experiența, de la serviciile cu valoare adăugată și trebuie să-i ascultăm pe cetățeni, să ne spună că doresc acele servicii. A mai fost o întrebare cu privire la părerea cetățenilor cu privire la utilizarea datelor lor. Vă pot spune că 85% dintre estoni care au fost întrebați cu privire la uh, datele de, bazele de date genetice și de alt tip, dacă ar putea să fie folosite în mod anonim, format anonim pentru cercetare, au spus da și cifrele sunt asemănătoare și în alte state. Apoi, mai există și partea de autentificare și de autorizare, partea de împărțire digitală și apoi inovația uh, derivă din uh, acțiune. Trebuie să învățăm din ceea ce facem și încă o chestie, cadrul juridic în singur nu poate să fie transpus dintr-o țară în alta. În Estonia avem o legislație care este foarte bine aliniată cu tehnologia și cu modelul de guvernanță care permit să se obține rezultate. În alte state, cadrul juridic poate să fie diferit, dar și tehnologiile pot să fie diferite pentru atingerea acelor rezultate. Deci dacă scopul este bine definit, există și alte instrumente, nu doar cele juridice, ci și cele legate de guvernanță și de tehnologie. Și ca să închei, o să folosesc înțelepciunea altor oameni inteligenți, de exemplu Einstein, care spunea că nu totul ar trebui să fie uh, cât se poate de simplu, dar nu mai simplu de atât. Deci să nu complicăm lucrurile prea mult. Ca să găsim calea bună de urmat, trebuie să facem asta în mod inteligent, ceea ce înseamnă că trebuie să avem un obiectiv care să fie convenit și apoi să ne adaptăm. Lucrurile se vor schimba, tehnologia se va schimba și partea de comportament, partea de acțiuni ne permite să aflăm dacă cadrul este corespunzător pentru scopul pe care l-am definit. Mulțumesc! Thank you very much uh, for your presentation. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Este important, așa cum ați spus dumneavoastră, la finalul prezentării dumneavoastră, ca atunci când ne gândim la ce condiții sunt cu adevărat necesare, trebuie să ne concentrăm nu doar pe cadrul juridic, ci trebuie să ne gândim și la acum putem să îmbinăm cadrul juridic, activitățile cetățenilor, tehnologia, dezvoltarea și buna guvernanță. Și cred că în cazul Estoniei este mult mai ușor, pentru că Estonia a um, început, are o cale proprie către uh, lumea digitală și asta un pic mai devreme decât alte state din Europeană. Adesea spun că dacă Europa vrea să fie digitală, atunci Europa ar trebui să fie Estonia. Și cred că este un tipar foarte bun, un punct de referință foarte bun pentru discuțiile noastre și pentru o învățare. Să știm ce este posibil și ce fel de reguli sunt necesare pentru a merge mai departe. De asemenea, vrem să avem niște societăți mai avansate din punct de vedere digital, pentru că atunci când vorbim despre sănătatea electronică, e-sănătate, în viitor va fi nevoie de niște um, soluții de societate mai avansată din punct de vedere digital, fără să se facă excluziuni, un acces egal pentru toată lumea la acele ocazii. Acum îi dau cuvântul lui Michel Pastore, care este președinte al grupului e-health din Europa Digitală, care va vorbi despre fiabilitatea și interoperabilitatea soluțiilor de uh, sănătate mobilă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Boni. Aș avea câteva cuvinte. În primul rând, uh, bună seara, domnilor și domnilor. Câteva cuvinte despre Europa Digitală. Aceasta este vocea industriei tehnologice în Europa și reprezintă cam 37% 37 de asociații naționale comerciale și alți membri din domeniul corporației. Încă de la început ne-am implicat în activitățile dezvoltate de Comisia Europeană cu privire la sănătate mobilă, identificând ceea ce au fost numite ca probleme de către utilizatori, consumatori, în timpul consultării privind um, Carta Verde la vremea respectivă, încrederea reprezenta problema principală, cu încredere în utilizarea datelor, în date și apoi în validitatea, fiabilitatea acestor date colectate prin aplicațiile mobile. Acestea sunt aspectele pe care mă voi concentra. După aceea vă răspund la întrebări cu privire la codul de conduită pe care l-am elaborat și am înțeles uh, că probabil că acesta va fi um, aprobat până la finalul anului, lucru foarte încurajator, dar să vedem. Cât despre fiabilitatea aplicațiilor și orientările menționate și de domnul comisar Andriu Exercițiul acesta a început în iulie anul trecut, când comisia a promis, a, a spus că o să aibă că trebuie să se facă o, o verificare a fiabilității datelor care sunt uh, colectate prin uh, aplicații electronice. A început așadar acest exercițiu, a pus la cale mecanismul care să ducă la aceste orientări și în martie anul acesta a format grupul de părți interesate care era însărcinat să dezvolte aceste orientări. Este un grup foarte heterogen um, compus din reprezentanți ai uh, industriei, cum ar fi Digital Europe, uh, GSMA, acestea sunt reprezentate, apoi uh, societatea civilă, asociații ale medicilor sau ale pacienților, precum și autorități locale și regionale. De ce? Pentru că la nivel regional și național deja s-au înregistrat eforturi asemănătoare. Vreau așadar să se colecteze bune practici și să se fie reunite într-un document care să poată să fie valabil în întreaga Uniune Europeană. Însă, ideea cu aceste orientări era să fie opționale, adică dezvoltatorii de aplicații se poate referi la acestea, dar nu aveau caracter obligatoriu. În martie am început acest exercițiu modul în care ne-am organizat a fost să ne împărțim în trei grupuri, unul care se refera la domeniul de aplicare, apoi altul care se ocupa de grupurile țintă, pacienți și așa mai departe, și al treilea care se ocupa de metodologie, de modul în care aceste orientări să funcționeze în realitate. Din uh, punctul nostru al uh, Europei Digitale, aceste orientări ar uh, trebui să se concentreze pe două aspecte principale. În primul rând, um, avantajul autorităților um, publice, care trebuie să um, evalueze validitatea datelor colectate prin aplicații. Apoi, încă un aspect mai practic, aceste orientări ar trebui să fie orientări pentru dezvoltatori atunci când își concep uh, aplicațiile, să includă acele bune practici și să asigure că datele pe care le colectează prin software pe care îl pun pe piață chiar sunt uh, valide, chiar sunt fiabile au început discuțiile și nu vă ascund că au fost uh, sigur și controverse păreri divergente în cadrul grupului. De ce? Pentru că am început să discutăm despre extinderea domeniului de aplicare a acestor orientări la evaluarea de risc, conformitate. După părerea noastră, este important să se lămurească diferențele între ceea ce reprezintă o evaluare a conformității, care deja este mandatată prin legislație, prin regulamentul uh, privind dispozitive medicale și evaluarea validității și a fiabilității acestor date, pentru că nu există un cadru legislativ uh, clar, dar tocmai acest lucru încercăm să rezolvăm prin aceste orientări. Adesea, așa cum s-a întâmplat și cu codul de conduită, există nelămuriri, o zonă gri în ceea ce privește aplicație pentru mobil. Aceasta este diferența între ceea ce reprezintă un dispozitiv medical și ceea ce nu este un dispozitiv medical. Sigur, uh, intent, intențiile Comisiei uh, și ale societății civile este, sunt tocmai să lămurească această zonă gri. Însă, considerăm că evaluarea de conformitate și de risc uh, într-un sistem uh, care să nu fie în contextul medical, riscă să, să ne deruteze și mai mult dezvoltatorii de aplicații. Ideea este că companiile mari au puterea juridică să rezolve aceste chestiuni, dar dezvoltatorii nici nu pot să facă acest lucru. Aceste orientări ar trebui așadar să fie cât se poate de clare, și de simple pentru a le putea fi de ajutor și acestora. Aș dori să mă refer la câteva concepte. În primul rând, considerăm că liniile acestea de orientare ar trebui să rămână concentrate pe validitatea și pe eficiența acestor uh, aplicații pentru mobil. Acestea trebuie să fie o completare la legislația deja existentă. Avem directiva privind dispozitivele uh, medicale și orientările pentru această directivă de exemplu, punctul 216 cu privire la software. Dacă extindem aceste orientări la partea de evaluare a riscului și a conformității, creăm o supracertificare. Există deja exerciții în desfășurare, așa cum am spus mai devreme, mai ales la nivel regional și unul uh, de menționat este cel din Andaluzia, Andaluzia unde au un astfel de sistem, la fel și în Regatul Unit au o evaluare uh, de calitate pentru aplicațiile de mobil, dar, așa cum spuneam, aceste aplicații trebuie să rămână concentrate pe completarea a ceea ce există deja la nivel european în termen de acte judice, deci directiva privind dispozitive, dispozitivele medicale și celelalte orientări conexe. Dacă supracertificăm, derutăm uh, dezvoltatorii de aplicații atunci când își concep aplicațiile și când includ aceste elemente în uh, elaborarea acestor aplicații. Mai degrabă m-aș opri aici și v-aș răspunde la întrebări ca să fie mai interactiv, pentru că îmi dau seama că este un subiect de interes pentru mai multe părți. Vă mulțumesc, vă mulțumim și noi. Mi-aduc aminte că la începutul acestui mandat, în toamna lui 2014, am început o serie de discuții cu privire la mHealth, sănătatea mobilă, și au uh, apărut o serie de întrebări cu privire la nevoia de reglementare. Dar cred că am evitat situația uh, în care am fi început de la o reglementare foarte puternică. Ideea de a crea un uh, context bun pentru un cod de conduită, deci pentru posibilitatea aceasta de soft law, adică să există niște norme, dar nu o reglementare foarte strictă, pentru că trebuie să vedem, să verificăm cum se desfășoară lucrurile și cred că, Michael, uh, a fost tocmai unul dintre persoanele care a hotărât să uh, mobilizeze toate părțile implicate pentru activitatea cu privire la codul de conduită, sigur în cooperare strânsă cu Comisia. Mi s-a părut o inițiativă excelentă și acum însă trebuie să adresăm noi întrebări, așa cum uh, ați spus în timpul prezentării dumneavoastră. Aș dori acum să întreb uh, reprezentanții comisiei de la DG Connect, avem pe Tărie Prețu, să ne spună uh, câteva lucruri. Este una dintre acele persoane de la comisie care înțelege toate aspectele chestiunilor pe care lucrează și cred că este foarte bine uh, să ai o cooperare bună cu comisia când comisia înțelege bine lucrurile. Tărie cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea foarte amabilă. Sunt doar câteva lucruri pe care aș uh, vrea să le adaug la ce s-a spus în aceste două sesiuni. În primul rând, Mă refer la raportul uh, grupului de lucru special privind sănătatea electronică și la uh, punctele de schimbare. Aș dori să menționez una dintre recomandările pe care le-au inclus acolo, care se referă la alfabetizarea în domeniul sănătății electronice. Împreună cu competențele, atât cetățenii și uh, profesioniștii din domeniu trebuie să um, se bucure de astfel de servicii, pentru că ei reprezintă o forță motrice uh, în acest domeniu. Și legat de acest lucru, aș sublinia și importanța conștientizării, atât în rândul uh, cetățenilor, cât și în rândul profesioniștilor medicali, uh, cu privire la avantajele acestor uh, inovări. De aceea, în proiectul Orizont 2020, menționăm partea aceasta de conștientizare, de diseminare. Aceasta are o pondere însemnată. Apoi aș mai menționa faptul că prin Orizont 2020 uh, am încercat să ajungem la un nivel uh, mai dedicat prin cooperarea cu Organizația Mondială a Sănătății și cu Uniunea prin telecomunicațiile. Vom semna cu acestea uh, Um, acordul pentru granturi pentru înființarea hub-ului pentru e-sănătate european. Pe două direcții. În primul rând, colectarea de informații științifice, aceste probe um, științifice, dovezi științifice și, pe de altă parte, să ajutăm statele membre să pună în aplicare strategiile lor privind sănătatea mobilă. Și încă un lucru pe care aș dori să-l menționez, uh, ar fi faptul că uh, domnul Boni a menționat că vin, uh, că apar lucruri noi prin aceste discuții, prin aceste evoluții. În acest moment, uh, mHealth face parte din planul de acțiune pentru sănătatea electronică adoptat în 2012 și tocmai um, ne aflăm la mijlocul acestui parcurs pentru că planul de acțiune se întinde până în 2020 și um, facem acum evaluarea interimară și în contextul acesta, la finalul acestui an, vom lansa consultări publice tocmai pentru a verifica care sunt aceste domenii noi pe care ar trebui să le tratăm mai în profuzime sau uh, domenii pe care nu le-am uh, menționat până acum deloc. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Mai avem în sală pe domnul Kohlicek și domnul Vernin, de, care sunt eurodeputați, dacă doresc să intervină, să adreseze întrebări sau să elaboreze câteva subiecte, vă dau cuvânt. Mr. Kohlicek, please. Domnul Kohlicek, mulțumesc. Încă o dată aș vrea să pun o întrebare la care s-a referit și domnul Alexo din Estonia. Care sunt etapele următoare legate de protocolul uh, despre care s-a vorbit fiind un element fundamental. Dacă vrem să culegem date și să le utilizăm la distanță, ele vor trebui să vină într-un protocol unificat, pentru că altfel dispozitivele nu vor vorbi între ele. Sunt convins că în Estonia știți mai bine decât în restul Europei, pentru că dumneavoastră aveți administrație electronică completă avem probleme similare în Cehia. Prima întrebare, un element fundamental, protocolul fundamental de bază comun. Nu contează dacă e în engleză sau datele sunt codificate, criptate sau sunt traduse toate în latină pentru că doctorii pot discuta și de asta recurg la latină. Întrebarea fundamentală din care derivă toate celelalte, avem nevoie de protocolul fundamental. Mulțumim. Doamna Verniț, că vreți să spuneți ceva? Să întrebați ceva? Europa van eh, nu 28 state, dar worden een heel... Mulțumesc. Avem o Europa cu 28 de state membre, se vorbesc multe limbi și prin aceste aplicații și acest sistem mHealth Uh, se pot face multe, dar oamenii își vorbesc propria limbi, și, limbă și ce facem, cum facem legăturile propriu-zise dacă se vorbesc limbi diferite? Mulțumesc! Mulțumesc, dacă sunteți de acord. Cred că avem timp pentru o discuție deschisă. Să mai culegem niște întrebări. Cine dorește din public? Oricine din sală dorește, nu ezitați. Dacă vreți să puneți întrebări sau să comentați, și vă rog să vă și prezentați când luați cuvântul. Mulțumesc. Ian van Wendt, de la o firmă de asigurări din Germania. Aș vrea să mă refer la ceva important menționat, cred, de domnul din Estonia. Noi invidiem pe estonieni uh, în legătură cu ce au făcut acolo. Cred că titlul cărții era Reproiectarea furnizării de sănătate în Europa 2020 sau cam așa ceva. Oricum, dacă vorbim despre e-health și m-health, vorbim despre reproiectarea sistemului de sănătate și asta înseamnă că modul în care furnizăm serviciile de sănătate se schimbă, ceea ce e o mare problemă, pentru că afectează și elementul sănătății digitale, al alfabetizării digitale, organizațiile de furnizori, asigurările de sănătate, organizațiile spitalicești, nu găsesc un teren comun. Și mă întreb dacă Comisia Europeană sau Parlamentul European pot să dea niște orientări în acest sens răspunsul standard e întotdeauna cele mai bune practici, dar ar trebui să ne dăm seama în asistența medicală că cele mai bune practici se bazează pe sisteme foarte diferite și cel folosit în Estonia nu poate fi copiat în Germania, de exemplu. Avem nevoie de proceduri diferite. Mulțumesc. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Comisia? Mulțumesc. S-au pus mai multe întrebări legate de terminologie. Interoperabilitatea semantică, îi spunem noi uh, în jargonul de specialitate. S-a vorbit despre limba latină ca vechea lingua franca în profesia medicală și în medicină sunt multe căi de a te asigura că vorbim despre aceleași mere și banane. Și există clasificarea internațională a bolilor, care e o modalitate foarte simplă. Ce se elaborează acum e un vocabular mult mai complicat. Unul se cheamă SNOMED, o tehnologie medicală care acoperă deocamdată cam o jumătate de milion de concepte și relații, complet computerizat. La nivel european, nu implementăm această terminologie SNOMED, oricât de palpitant ar fi ca perspectivă. Dar facem două lucruri la care s-a referit domnul comisar Andriukaitis. Transmiterea electronică de prescripții electronice transfrontaliere și una de rezumate legate de pacienți, ceea ce subliniază importanța de a avea e-descrierea deci dintr-o țară sau prescripția electronică dintr-o țară să fie identică cu cea din altă țară. E o problemă de semantică și noi credem că se poate rezolva. Alte două probleme. La nivel concret ne ocupăm de asta, dar nu o soluție globală. Încercăm să rezolvăm lucrurile care trebuie rezolvate în acest moment. Sunt și evoluții de viitor uh, inteligența artificială, sisteme de învățare care se îndepărtează de tehnologie, așa cum le știm, un fel de sisteme de înțelegere și un alt element care se dezvoltă prin Connecting Europe Facility, traducerea automată în Uniunea Europeană. Sunt proiecte care încearcă să se ocupe exact de problema interoperabilității semantice, una dintre problemele cele mai dificile. Mulțumim. Dacă există alte întrebări și comentarii? Bună ziua! De la organizație din Bruxelles, mai mult un comentariu decât o întrebare. Vă mulțumesc în primul rând pentru această conversație interesantă despre M-Health. Câteva aspecte la care vreau să mai refer. Am ascultat prezentarea domnului Casianos și apoi a domnului Pastori de la Digital Europe. Avem impresia că am e o chestiune foarte delicată, pe de-o parte, lucru de care avem nevoie. Vorbeam despre ceva foarte reglementat la nivel european, în ce privește asistența medicală și cum pot să ajungă proiectele de sănătate la pacienți și, pe de altă parte, chestiunea îmbunătățirii, a inovării, cum să sprijinim spiritul antreprenorial în Europa. Un alt subiect foarte important pentru Comisia Europeană. Aștept cu interes să ascult mai multe în legătură cu aceste subiecte și să văd evoluțiile de viitor. Mulțumim! Cine mai dorește să intervină? Moment. Cine dorește să mai comenteze sau să pună întrebări? Dacă nu, revenim la cei de la prezidiu și o să-i rog pe invitați să comenteze sau să răspundă la întrebări. Și, eventual, dacă doriți să dezvoltați un subiect sau altul, mulțumesc, da? Mulțumesc, domnule de la Comisie, pentru că a început să spună ceva despre punctul meu de pornire altfel. Cum putem face ca diversele limbi și țări să se înțeleagă între ele? De la caz la caz. Nu va exista, în primul rând, un protocol unificat, comun, ci va exista un proces prin care serviciu cu serviciu putea să-i spunem protocol, se va dezvolta. Unele clasificări sunt universale, clasificarea internațională a bolilor, de exemplu, dar apoi pentru a face un lucru simplu, cum e o rețetă medicală să fie înțeleasă și în Finlanda și în Grecia, trebuie să fie detaliată, amănunțit. Asta se va întâmpla. Țările au acceptat unele să facă acest gen de serviciu transfrontalier din 2018, Comisia Europeană a distribuit fonduri în acest sens și cred într-adevăr că se va realiza. De ce am subliniat atât de mult componenta aceasta legată de pacient și a fost menționată că transformarea sistemului de sănătate importantă Puterea vine din două surse principale, banii și informațiile. Dacă vreți să îi capacitați pe cetățeni să le dați putere, nu cred că trebuie să luăm puterea de la profesioniști de sănătate, dar măcar să distribuim egal și cetățenilor. Asta înseamnă că o parte a acestor date și informații care stau în uh, unitățile medicale mulți dintre colegii și prietenii cu care am studiat împreună știu că ei se tem că pacienții nu o să înțeleagă, că o să fie riscuri, ce se întâmplă dacă descoperă mai mult de pe propria sănătate. S-a testat deja că oamenii nu se sperie, chiar volumul de muncă suplimentară, dacă educația pacientului și a doctorilor și sensibilizarea se întâmplă împreună și mulțumim, Terry, că ați menționat că e într-adevăr ceva care se face la nivelul Comisiei, dar și în statele membre, atunci uh, chestiunea la care m-am privit în prezentare, dacă e ceva care corespunde scopului, poate să fie rezolvată. Dacă suntem de acord că e vorba de reproiectarea sistemului de sănătate, de o capacitare a pacienților, nu mai punem atunci întrebarea dacă trebuie să se intervine statul, trebuie să existe consimțământul în cunoștință de cauză. În multe țări există modul în care se poate obține acest consimțământ informat. O cale ar fi să fie transparență. Pe portalul nostru de sănătate, fiecare cetățean poate să vadă cine are acces la date. În prezent, în scopul de a da sănătate, servicii de sănătate, medicul de familie a scris ceva despre un pacient, Apoi specialistul examinează și pacientul știe că aceste informații au fost puse în comun. Ar trebui să extindem și pentru cercetare. De ce să nu pot să văd unde au fost utilizate datele anonimizate în scopul de cercetare? Dacă avem mai multă încredere în oameni, dacă îi învățăm că va fi și în avantajul lor și că și ei pot contribui prin cercetări la beneficiul altora, viziunea domnului comisar Andrew de da, da acest mare centru Big Data care să se distribuie în multe țări. Danemarca și Finlanda au convenit deja să construiască ceva și Estonia negociază cu țările nordice. E posibil, dar numai dacă avem încredere în faptul că oamenii își doresc asta și dacă lucruri asemănătoare o să aibă loc ulterior, să monitorizăm constant modul în care cadrul legal e aplicată în lumea reală și suntem capabili să facem schimbări, începând cu soft law, dacă vedem că e nevoie de acțiuni mai severe, mai stricte, putem face, dar deocamdată se pare că nu sunt obstacole pentru a avansa. Michele? Michele? Am câteva comentarii despre reglementarea sau excesul de reglementare pentru mobile health. E ceva extrem de reglementat și un lucru bun. Un exemplu în ce privește partajarea datelor la care v-ați referit. Pentru cei mai familiarizați cu tratarea datelor, elemente extrem de reglementate la nivel național cu diverse dispoziții care diferă de la un stat membru la altul. Un lucru pe care recomandăm întotdeauna e un sistem prin care să putem avea un flux de date în interiorul Uniunii Europene. și pentru data de sănătate. Ar fi foarte util să sprijine sistemul e-health la nivel european. Încercăm să ne ocupăm de chestiunea de încredere în codul de conduită menționat în prezentare. Încercăm să proclamăm aceste elemente ale codului de conduită pentru a încuraja încrederea din partea autorizatorilor, dar și pentru dezvoltatori când e vorba de colectarea de date private de sănătate ale utilizatorilor. Pentru cei care nu ați vizitat, vă rog să vizitați acest site, pentru că noi credem că e un pas înainte față de alte inițiative. În ce privește fiabilitatea datelor, după cum spuneam la panel, e important ca aceste date, sau chiar fundamental ca aceste date, să fie fiabile. un sistem de bune practici și la nivel uh, național, dar și la nivel de companie, cum se uh, stabilește valabilitatea datelor, totul corespunzând cu reglementările existente. Și vreau să subliniez din nou aspectul legat de hard law care există deja. Atât datele de sănătate și fiabilitatea datelor colectate de aplicația de mobile health. Nu contează dacă ne uităm la aplicații medicale sau nemedicale. Cele două elemente trebuie să fie aplicate în ambele cazuri. Cu alte cuvinte, nu contează dacă o aplicație cu lege ce credem noi să definit ca fiind date de sănătate pentru definirea aplicației ca fi medicale. Datele culese de aplicație nu definesc natura aplicației ca medicală sau nu. în Același lucru pentru fiabilitate și valabilitatea științifică. Iată de ce celelalte. Cele două aspecte sunt uh, între domeniul medical și cel de stare de bine. Mulțumim. Acum vom încerca să tragem niște concluzii ale discuției de la aceste paneluri. Alois, ai cuvântul, dacă vrei să începi în numele Envy și în numele tău propriu. Mulțumesc, Mihal. Nu sunt foarte bună latină, dar i-aș spune domnului Laxiu, lingua latina pulcra est. E o adevărată provocare să te gândești la o înlocuire a limbii Brexitului cu limba latină. Nu o să intru acum în amănunt în această privință, spune vorbitor. Cred că am petrecut cea mai plăcută parte a zilei aici, în aceste două ore. Aș vrea să-mi exprim recunoștința în cele trei funcții. Ca cetățean mă bucur de perspectivele Mobile Health, care au fost prezentate și discutate aici. Noile oferte mă ajută să obțin informații și consultații, chiar și măsurători. Cred că o să mă apropii de momentul în care o să cheltuiesc mai puțin bani și o să pierd mai puțin timp pentru sănătate. Acum mai multe decenii, când tata sau mama trebuia să meargă pur și simplu să verifice tensiunea, le trebuia o zi, pentru că trăiam uh, într-un sat, mergeau două ore pe jos până la oraș. Acum poți obține asta într-o clipă, e o revoluție Vă sunt recunoscător și în calitate de legiuitor că am aflat mai multe. Mulțumită acestei conferințe și sunt multe chestiuni care trebuie discutate în Parlamentul nostru și în Evoluțiile sunt mai rapide decât uh, legiuitorii. Vă mulțumesc că ne-ați clarificat uh, unele aspecte. Și apoi a spune că sunt multe domenii ale acțiunilor Uniunii Europene în care noi nu suntem mulțumiți de rezultate, dar aici, în domeniul uh, sănătății, chiar ținând cont de faptul că nu legiferăm și nu am multe competențe la nivel european, există lucruri care funcționează. Agenda digitală este unul dintre aceste lucruri și cred că e necesar să continuăm să mergem în această direcție și e necesar poate să avem o interpretare mai ambițioasă a tratatului de la Lisabona în ce privește sănătatea, pentru că atunci facem mult mai multe fără a schimba tratatul. Și cetățenii se așteaptă să primească ceva mulțumită faptului că 28 de țări uh, cooperează sau conlucrează. Trebuie să existe o plusvaloare a acestui fapt și cred că am făcut cunoștință cu unele elemente care ar putea să ducă la și mai multă plusvaloare. Deci, sunt uh, încurajat de această conferință Și aș încheia prin a cita ce a spus domnul comisar. Situația e coaptă și haideți să profităm de acest moment de elanul actual în ce mă privește. Vreau încă o dată să vă exprim recunoștința celor de la Indie pentru toate contribuțiile și prezența dumneavoastră a tuturor, mai ales să folosesc și dimensiunea slovenă. Aș vrea să salut la un la sfârșit un grup de tineri din Slovenia pe care interesează și sănătatea. Mulțumesc! I think that, uh... Mulțumesc, Alois. Cred că am organizat uh, noi comisiile ENVI și ITRE o audiere, o reuniune foarte importantă și excelentă și cred că va fi foarte utilă pentru viitorul uh, nostru al tuturor vreau să vă împărtășesc câteva uh, idei cu titlul de concluzie ale acestui schimb de opinii de astăzi. Mai întâi, cred că înțelegem cu toții că trăim în, în vremuri în care sistemele de sănătate se schimbă. E un fel de schimbare de paradigmă. Deci trecem de la un model tradițional în care sănătatea, sistemele de sănătate reacționau la boli, către un model în care organizarea sistemelor de sănătate e mult mai uh, axată pe prevenție. Cred că e un lucru foarte important pentru calitatea vieții. În al doilea rând, am discutat despre multe probleme, despre dispozitive, dispozitive medicale, aplicații și despre acelea care nu sunt dispozitive medicale, ci pentru distracție. Dar știți, ele de fapt au legătură cu domeniul medical. Foarte adesea creează atitudini noi un fel de simț de răspundere al utilizatorilor ca potențial pacienți. Deci sunt și ele importante, dar sunt de acord că trebuie să arătăm care parte din această, aceste soluții de schimbare trebuie să fie reglementate mai puternic, să funcționeze în funcție de reguli stricte și care parte ar trebui să rămână uh, sub incidența unor reguli comune legate de cod, de conduită, coreglementare, de autoreglementare, orientări și așa mai departe. Așa cum s-a spus și în discuție, e important să nu uh, sufocăm inovarea, ci mai degrabă să o încurajăm. În al treilea rând, e vorba de un fel de medicină uh, propulsată de date, deci uh, trebuie văzut uh, cum se face legătura și cu alte tipuri de date personale despre populație. Trebuie să folosim uh, instrumente mai vechi, cum ar fi protecția datelor, pseudonimizare, anonimizare, dar și în același timp trebuie să înțelegem că avem pe de o parte protecția datelor cu caracter personal și încrederea noastră de pacienți și, pe de alta, siguranța și securitatea sistemelor. E un alt lucru foarte important. Până la urmă urmăresc același scop. În al patrulea rând, s-a spus foarte clar, avem nevoie de o alfabetizare în materie de sănătate digitală. Cred că aceasta este necesară nu doar pentru pacienți, ci și pentru medici, pentru toți. Pentru că trebuie să discutăm, să facem schimb de opinii, de informații într-o limbă sau un limbaj comun, să ne înțelegem unii cu alții. Deci, cred că una din sarcinile noastre cele mai importante este să ne gândim și să creăm această alfabetizare pentru, și această educație pentru sănătatea digitală, pentru că e soluția cea mai bună pentru Europa. În al cincilea rând, avem nevoie de condiții. S-a spus acest lucru. Infrastructură. Nu există nicio posibilitate de a oferi pacienților noștri servicii care să reacționeze în milisecunde fără a avea la dispoziție infrastructură 5G și conectivitate la internet foarte rapidă, ultra rapidă. Nu e vorba de uh, viitorul îndepărtat, ci de unul foarte apropiat. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm și interoperabilitatea. La nivel înalt, acele sem- soluții semantice care ne vor da posibilitatea să facem schimb de informații, să traducem informații, vor fi foarte importante. Lucrăm în Europa la interoperabilitate, susținem anumite proiecte și uh, procese și cred că acest lucru ar trebui să continue. Armonizarea regulilor e o altă condiție. Regulamentul privind protecția datelor, dar nu numai. Înțelegem și știm că rețetele electronice europene vor fi posibile dacă vor exista reguli asemănătoare. Acum cred că ar fi foarte greu la fel și pentru autentificare și identificare electronică și pentru cooperarea celor interesați în întreaga Europa. Există, deci, condiții tehnice și sociale pe care, de care avem nevoie pentru a intra către viitor. Apoi, cineva spunea, dacă vrem să ne atingem obiectivul și să avem această schimbare de paradigmă în materie de sănătate, trebuie să ne folosim de multe noi rezultate din materie de cercetare. Comisia a spus eforturile comune ale țărilor europene și ale celor din Elveția sunt necesare. Avem nevoie de cunoștințele noi care ne vor da posibilități noi de a personaliza terapiile. personalizarea în acest domeniu nu e același lucru cu personalizarea serviciilor uh, recreaționale. Și acele sunt importante, dar aici e vorba de altceva. Vom putea adapta terapia, tratamentul la nevoile reale, individuale ale pacientului în funcție de uh, o bună informare privind starea de sănătate. Așa, apoi, așa cum s-a spus în multe discuții, trebuie să avem un fel de listă cu ce trebuie făcut și niște termene, niște indicații de timp. Se fac eforturi la nivelul comisiei, bineînțeles, și această revizuire a strategiei va fi, cred, foarte utilă pentru pregătirea noului calendar, a noii agende pentru activitățile noastre ne va permite de asemenea să ne accelerăm eforturile. În al optulea rând, trebuie să spun că e fantastic că membrii ai Parlamentului European din ENVI și ITRE lucrează împreună. E un lucru important, pentru că ne arată că înțelegem situația holistic, înțelegem care sunt nevoile holistic ne putem gândi la tehnologii, politici publice și pacienți. Și cred că dacă continuăm, am putea să ne gândim și la activități aferente pe care ar putea să le pregătească comisia. În al nouălea rând, cineva a spus foarte clar că trebuie să sporim sensibilizarea și, de asemenea, și accesibilitatea. E nevoie de trei ani această schimbare de paradigmă. Accesibilitate de trei ori și din perspectiva prețurilor și a posibilităților de conectare și cred că e foarte important. Mulțumesc tuturor invitațiilor, a fost foarte plăcut să vă avem aici, să vă prezentați opiniile, pentru că avem posibilități, șanse de a analiza anumite idei și concepte prezentate din perspectiva corelări între legislație, soluții tehnologice noi sau din perspectiva mm, afacerilor, din perspectiva provocărilor demografice și a efectelor schimbării de paradigmă în societățile noastre tot mai îmbătrânite, deci și soluțiilor preventive și din perspectiva afacerilor propriu-zise, a activităților, pentru că s-a vorbit și de platforma de telemedicină și trebuie să ne gândim la posibilitățile practice de folosire. Deci toate aceste lucruri sunt foarte importante și și mulțumim deci tuturor celor care au făcut posibil această întâlnire. Trebuie să ne susținem eforturile împreună ca factori interesați. Vă mulțumesc!